votul va fi, votul acestui raport va fi mâine la prânz. Deci urmează raportul colegului Ianoș Ader, pericolele de accidente majore care implică substanțele periculoase. Îi dau cuvântul domnului Zeber, minute. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezint astăzi pe fostul nostru coleg uh, Ianuș Adar, care s-a ocupat de acest raport și cu această ocazie doresc să-i mulțumesc și să-i urez succes în noua sa funcție. După cum știți, este preș- noul președinte al Ungariei și, după cum știți, Ungaria are nevoie de cineva care să aibă contacte atât de strânse cu Parlamentul European. La această directivă este vorba de o adaptare a directivei SVSO2. Este vorba de a evita uh, mari accidente uh, din cauza unor substanțe periculoase, cum au fost uh, cele de la SVSO și altele. Cred că SVSO2 a fost o directivă de succes, trebuie să o adaptăm pentru că uh, Directiva cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalajul um, substanțelor periculoase, regulamentul CLP, uh, intră în vigoare numai în 2015 și, drept urmare, este necesară de această adaptare. În Europa avem aproximativ 10.000 de întreprinderi din, domeni, din sectorul chimic ce produc aceste substanțe și sunt afectate de această directivă. Trebuie să subliniez că trebuie să menținem puternică industria noastră chimică. Am vorbit despre locuri de muncă mai devreme și avem nevoie de această bază industrială pentru a oferi locuri de muncă. În același timp însă știm că mediul și oamenii trebuie să fie protejate de eventuale pericole. Adaptarea acestei uh, directive nu are voie să însemne o scădere a standardelor, de aceea trebuie să punem accentul și pe o mai bună aplicare și să creăm uh, condiții de concurență uh, egale. De asemenea, am încercat în general să adaptăm um, aspectele ce țin de concurență prin reducerea birocrației peste tot în toate statele membre. Este o, um, o dorință uh, și un interes al nostru, o preocupare al nostru în Uniunea Europeană, pentru că în multe alte uh, regiuni uh, ale lumii um, legislația e mult mai laxă. Apoi, uh, Convenția de la Arhus se referă la o mai bună, uh, la un mai bun acces la justiție, la o mai bună uh, consultare și informare a um, publicului și am introdus și aici prevederea ca cei care trăiesc în jurul unei um, fabrici ce produce chimicale, de exemplu, să fie mai bine informați și așa mai departe. Au existat probleme cu Consiliu, am încercat să preluăm și uh, substanțe care, uh, care au efecte asupra uh, căilor respiratorii. Uh, la categoria toxic acut 3 am reușit să includem 3 substanțe, restul nu am reușit, însă comisia va verifica în ce măsură ar putea fi posibilă introducerea celorlalte substanțe. Este important că am reușit să ne impunem și în ceea ce privește armonizarea, adaptarea uh, anexei 1, uh, alinierea anexei 1 prin uh, acte delegate și nu uh, de, de punere în aplicare. Mă bucur că am putut avea o poziție puternică la Parlament față de Comisie și Consiliu. Cred că am obținut Uh, îmbunătățiri semnificative. Mulțumesc tuturor colegilor și, încă o dată, succes colegului Ianoș Adăr. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Zeber, uh, pentru că ați luat locul raportorului. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul John Daly. Thank you. <coughs> Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Suntem uh, în pragul unei, unui acord în primă lectură privind directiva, privind controlul uh, uh, accidentelor majore în care implică substanțe periculoase. Vreau să îl felicit pe raportor domnul Iano Șader, care astăzi este reprezentat de domnul Zibă, și vreau să felicit și Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară pentru activitatea excelentă pe această propunere și în absenția vreau să-l felicit pe domnul Adler pentru noile sale responsabilități la cel mai înalt nivel în țara sa de origine. Accidentele industriale au adesea consecințe grave, chiar devastatoare. Angajați muncitori sunt, uh, își pierd viața, publicul este expus la substanțe chimice cu efecte imediate sau pe termen lung. Surse de apă sunt poluate, companii sunt forțate să se închidă. Unele accidente majore cum ar fi cel de la Sevezo sau de la Pal, de la Toulouse, de la Bromsfield, au uh, dus la moartea multor oameni și au costat miliarde de oameni, de, de euro, mă scuzați. Directiva veche Uh, modificarea directivei din 96 se ocupă de aceste chestiuni, stabilind competențe pentru autoritățile din statele membre. Competențe privind prevenția, managementul siguranței, inspecții și planificare. Și atunci când totuși se produc accidentele, se încearcă limitarea consecințelor atât pentru oameni cât și pentru mediu, prin o planificare de uh, urgență și informare. Comisia este satisfăcută de textul de compromis Uh, pe care Parlamentul trebuie să voteze, care aliniază directiva cu noile reguli internaționale privind clasificarea substanțelor chimice și îmbunătățește regulile europene în ce privește prevenirea și controlul. Dați-mi voie să vă explic de ce. Mai întâi, uh, regulile privind inspecțiile sunt mult mai detaliate și eficiente decât înainte Impunerea unor planuri de acțiune prin inspecțiile care acoperă toate stabilimentele uh, e un lucru bun și se asigură faptul că se face un follow-up de către operator. În al doilea rând, drepturile cetățenilor sunt mult mai bine garantate. Cetățenii au un acces mai ușor la mai multe informații și de asemenea și privind inspecțiile, iar participarea lor la proiectele de planificare a teritoriului sunt, e garantată de proceduri foarte stricte. În fine, în cazul acestor, în că aceste drepturi nu sunt respectate așa cum ar trebui, cetățenii au dreptul acum să meargă în justiție și să își caute drepturile conform convenției de la Arhus. Sunt convins că asta le va da cetățenilor posibilitatea de a face presiune asupra operatorilor și autorităților competente pentru a implementa în, modul cel mai bun această legislație. Zona de aplicare, modul în care a fost definită zona de aplicare a directivei a fost o problemă de negociere majoră și a asigură acum un nivel de protecție al cetățenilor și al mediului, pentru că regulile acum se vor aplica și uh, entităților care se ocupă de substanțe uh, periculoase la inhalare, care înainte nu au fost uh, incluse. Totuși, cred că e nevoie să ne îmbunătățim cunoștințele în ce privește substanțele care au uh, uh, toxicitate cutanată dermică. Comisia intenționează să analizeze în continuare consecințele accidentelor care implică astfel de substanțe. Comisia este de acord că compromisul la care s-a ajuns pe propunerea sa implică o îmbunătățire a nivelului de protecție a sănătății umane și siguranței mediului comparat cu cel oferit de directiva actuală din 1996. Comisia intenționează să facă o nouă analiză a posibilității riscurilor și potențialelor consecințe ale unor mari accidente care se implice substanțe periculoase uh, clasificate ca acute, toxice și din punct de vedere dermic. Uh, după rezultatele analizei, Comisia ar putea uh, face o propunere pentru a introduce și aceste categorii în area de aplicare a directivei. Asta ar putea duce la o propunere uh, legislativă de amendare a directivei, dacă va fi necesar. În concluzie, Comisia Europeană poate susține pachetul de compromis pentru a ajunge la un acord pe această directivă în prima lectură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie, are cuvântul uh, doamna Jacques Enaumin, domnul Jacques Enaumin și jumătate. e un simplu ravalement de fasadă. Mulțumesc. Facem într-adevăr o reformare de fațadă sau încercăm să vedem exact care este cauza accidentelor din 1996 încoace. Deci încercăm să vedem ce se întâmplă cu uh, adevărat fără să aducem atingere industriei. După ce am ascultat uh, propunerile celorlalți colegi, am înaintat niște amendamente care, fără să pună la îndoială procesul industrial, permit un nivel de siguranță mai mare pentru cetățeni. Conferim drepturi noi celor care sunt cei mai expuși, anume salariații din aceste întreprinderi, însă, din păcate, nu am prea fost ascultați. Deci, încă o dată, banii au întâietate și progresele vor fi minore. Și problema e că e o mare prăpastie între principiile discutate și realitatea dură de pe teren. Asta e drept pentru instalații, pentru depozite și pentru transportul substanțelor periculoase. Și pentru a scăpa de directiva sevs multe întreprinderi au ales să depoziteze aceste produse în cisterne care sunt aproape de cartierele unde locuiesc cetățenii noștri, cu niște riscuri foarte grave. Deci nu e posibil să se întâmple așa ceva. Și ni se spune că vom fi mai bine informați și mai bine ocrotiți. Dincolo de asta, există și alte contradicții majore. Deci cum să consolidezi securitatea când salariații sunt din ce în ce, au o situație din ce în ce mai precară? Cum să ai mai multă securitate când reduci cheltuielile publice? Cum poți asigura siguranța când multe țări se servesc de laxism pentru a face dumping de mediu. Mulțumesc! Acum are cuvântul do doamna Malgorzata Hanslik în numele Comisiei IMCO. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zmiany... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule, doamnelor și domnilor. Schimbările la directiva SVSO 2 uh, provin din nevoia de a se adapta la regulamentul CLP și nu din cauza unui număr crescut de accidente. Deci nu cred că este nevoie să fie schimbat sistemul SVSO2. În calitate de raportor, cred că este important ca prevederile cu privire la consultarea și participarea publică să fie cât mai clare. Este foarte important ca informațiile să fie complete și adecvate. Nu dorim să inundăm publicul cu, inund- cu informații de care nu are nevoie, însă trebuie să fim mai... informațiile trebuie să fie mai precise și mai ușor de înțeles. Informarea publicului este un factor uh, important în câștigarea încrederii, dar și în educarea oamenilor cu privire la modul în care ar trebui să se comporte în caz de accident. Un alt element important al directivei isvso 2 este anexa 1, crucială pentru stabilirea domeniului de aplicare a directivei. De aceea, schimbările aceasta anexă ar trebui să se facă prin procedura ordinară. Sunt de acord aici cu raportorul. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor, în numele grupului PPE, doamna Mazek Kukovici. Două minute. Hvala lipa predsedujoči spoštovani gospod komisar Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Niciodată nu voi uita imaginea peștilor morți în râu. Am văzut odată o astfel de imagine și era urmarea unui incendiu și a unei scurgeri de substanțe periculoase trăim într-un, într-o, trăim într-o perioadă în care avem cunoștințele necesare pentru a evita uh, accidentele importante. Bineînțeles, tehnologia informației joacă un rol important aici și trebuie sprijinită. Însă, suntem oare conștienți de toate posibilitățile pe care le avem pentru a evita astfel de accidente? Salut uh, acest raport și îl felicit pe raportor. Poate că ar fi bine să analizăm și uh, impactul accidentelor asupra sănătății animalelor. Propunerea actuală nu aduce mari progrese pentru că ar trebui să avem, să dăm, să consacrăm mai multă energie prevenției. Inhalarea de gaze și vapori uh, toxici Uh, pot să cauzeze daune pe termen lung și pe termen scurt ar putea să nici nu ne dăm seama de asta. Sănătatea mediului, a oamenilor, a animalelor este una singură și ne dăm seama de asta numai când pierdem sănătatea, când ne pierdem sănătatea. Și după ce am fost expuși, este mult mai greu să fim tratați. Mulțumim! În numele socialiștilor și democraților, doamna Vestlund. Două minute. Mulțumesc. domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului, președinției daneze, comisarului Dali și tuturor celorlalți raportori din umbră pentru colaborarea pozitivă pe care am avut-o. În numele grupului meu politic, Cred că e important să consolidăm protecția mediului și a oamenilor atunci când vom revizui această directivă. Toate instalațiile SVZO ar trebui să aibă o politică de prevenire accidentelor majore printr-un sistem de gestiune a riscurilor. Deci statele membre ar trebui de asemenea să facă o analiză a riscurilor existente. Acesta este un pas înainte. Se, propun, se propune elaborarea de planuri de urgență, se propune o consolidare a controlelor și se vorbește de asemenea și de efectul domino, adică de exacerbarea efectelor unui accident. De asemenea, să nu uităm informarea publicului larg și Chiar dacă instituțiile respective fac parte din categoria mai de jos, ar trebui să existe niște cerințe clare pentru ca publicul larg să fie informat. Nu e bine că aici avem procedura legislativă ordinară. E vorba de, de criteriile pentru includerea companiilor într-o listă SVZO 3. Mulțumesc! εξ ονόματος της Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului liberal, are cuvântul domnul Vlad Cotodorov Panayotov. Două minute. Уважаемый господин комиссар, уважаемый господин президент, уважаемый коллеги. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, avut nevoie de mult timp, na, toți am avut nevoie de foarte mult timp ca să ne punem de acord pe directiva aceasta și acum putem fi bucuroși pentru rezultatele obținute. Marile accidente, cel din Bhopal, din India, din 84, cel din Toulouse, din 2001, ne-au demonstrat că trebuie revăzută și amendată, schimbată legislația europeană în domeniu. deși Consiliul a fost mai puțin ambițios decât Parlamentul în ce privește mai ales accesul publicului la informații, noi am reușit să ne impunem punctul de vedere. Am obținut de asemenea ca anumite substanțe să fie reglementate nu prin acte delegate, ci prin procedură legislativă. Raportul definitiv a extins câmpul de aplicare a directivei, chiar dacă eu însumi, eu regret că n-am fost și mai ambițioși în ce privește accesul la informare și la lista întreprinderilor. Dar Putem fi totuși mulțumiți de rezultatele obținute, pentru că avem noi reguli în materie de protecție, în materie de transparență, în materie de acces la informație uh, pentru cetățean. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru că au lucrat pe această directivă și pe acest document. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Panayotov. Acum, um, pentru grupul verzilor, are cuvântul domnul Schlitter, un minut. eu vreau să Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc lui Ianuș Ader și să-l felicit pentru noua funcție. Mi se pare păcat că nu este prezent Consiliul, pentru că ei ar trebui să explice ce uh, intenții au avut cu această propunere un joc cu sumă zero și numărul întreprinderilor a fost uh, împins de pe o parte în cealaltă și rezultatul poate funcționează mai bine, după cum spunea și doamna Westlund, dar exclude o serie întreagă de substanțe chiar dacă unele au fost preluate. Dar era vorba și de cerințele referitoare la garanții și la asigurări. Nu se poate ca costurile să fie transferate publicului în momentul în care o întreprindere nu își poate finanța riscurile. Vă mulțumim. Urmează acum în numele ECR Doamna Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. Din ce în ce mai mulți oameni trăiesc în apropierea unor fabrici și uzine care folosesc uh, substanțe chimice periculoase. Nu sunt afectați doar oamenii, ci și mediul înconjurător. Și începând cu luna iunie vom avea reguli mai stricte pentru cele aproximativ 11.000 de companii care intră sub incidența directivei SEVESO. Cetățenii vor trebui să fie informați mai bine. Trebuie să ocrotim atât cetățenii cât și mediul în caz de accident și trebuie să folosim cât mai bine aceste reguli pentru a ne asigura că populația e în siguranță, chiar dacă trăiește în apropierea acestor instalații care folosesc uh, substanțe periculoase și chiar dacă pot suferi de pe urma consecințelor. Ceea ce e important e că cetățenii vor avea acces la mai multe informații. Toate întreprinderile trebuie să elaboreze planuri de prevenție, să îmbunătățească condițiile de siguranță și să uh, ofere informații publicului. La de aceea eu sprijin această propunere. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului EFD, are cuvântul domnul Oreste Rossi. Un minut. Concordiamo con il relatore sul fatto che le parti 1 e 2 dell'allegato primo non possano essere modificate. Uh, părțile 1 și 2 din anexa 1 nu ar trebui schimbate prin uh, acte delegate. Considerăm că ar trebui să evităm o extindere excesivă a are de aplicare a directivei. Asta nu va fi contrabalansat de o, un cadru potrivit de derogări, pentru că va duce la o povară prea mare, excesivă față de beneficiile pe care le așteptăm mai mult, o creștere semnificativă a costurilor administrative legate de nevoia de a alinia această reglementare va afecta utilizatorii uh, din uh, aval și mai ales IMM-urile. Uh, mă fac ecoul uh, preocupărilor uh, exprimate de Asociația Industrialiștilor Europeni, care cer uh, păstrarea ariei de aplicare a directivei neschimbată. Când vine vorba de area de aplicare extinsă sau doar de o zonă de aplicare fără sfârșit, Vedem care sunt problemele de fiecare dată când apare o lege legată de mediu și de industrie. Nu credem că acesta este modul potrivit de a legifera, pentru că e un, o abordare ilogică care se impune unor realități de pe teren și uh, suntem împotriva ideii de a adăuga platformele offshore și uh, conductele de petrol și fabricile de gaz în, această, în scopul acestei directive. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Alda Susa, Doamna Accidentele industriale cu substanțe periculoase, din păcate, reprezintă o realitate a vremurilor noastre. Informarea populației și participarea publicului nu <laughs> reprezintă un drept, ci o necesitate. Doar o populație informată poate limita pagubele și doar o populație um, conștientă poate să se apere de abuzuri. Acestea sunt principalele priorități și de aceea eu salut această propunere. Însă, cu puțin timp în urmă, în Ungaria, cei mai săraci au fost abandonați atunci când uh, a avut loc acea avalanșă de nămoluri toxice. În India, la Bhopal, mii de persoane au fost lăsate de izbeliște și uh, nu putem ignora și nu putem uita ce s-a întâmplat. De aceea trebuie să existe o responsabilizare financiară, dar și penală a acestor întreprinderi. Deci și mai multă transparență e necesară. Vă mulțumesc. Nu îl văd în sală pe domnul Franz Obermeier. De aceea îi dăm uh, cuvântul uh, doamnei Morcunaite Miculeniene din partea grupului PP, un minut și jumătate. Ačiū pirmininkė. Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia. Mulțumesc, domnule președinte. Evoluția protecției mediului este de obicei că se adoptă noi prevederi când au loc accidente, însă obiectivul acestei legislații nu trebuie să fie numai să răspundă la accidente, ci și să uh, le prevină. În curând, va, uh, în viitor, va trebui să uh, um, aplicăm și mai mult principiul precauției. Și a, despre asta este vorba astăzi. Dorim să uh, adaptăm uh, cerințele juridice la procesele tehnologice. Însă, de fapt, mai uh, ne adaptăm la realitate de exemplu, transportul unor anumitor tipe de, tipuri de pește uh, uh, nu sunt, uh, nu este inclus. Nu se știe un vas ce transportă, dacă este amoniac sau uh, un gaz. Oricum, este foarte bine faptul că a fost uh, introdusă referirea la Convenția de la Arhus. Este foarte important ca publicul să participe la luarea deciziilor. Și cred că asta va contribui la un nivel mai înalt de protecția mediului. Este minunat faptul că populația va, acces, va avea acces la informație și la informații cu privire la inspecție. Felicitări raportorului, vă mulțumesc! Urmează domnul Grote două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Seveso, Enșede, Toulouse, aceste nume de orașe reprezintă și mari accidente care nu au creat numai o catastrofă de mediu, ci au ucis, au ucis oameni și au distrus proprietate privată. Și de aceea trebuie să facem totul pentru ca riscurile și probabilitatea ca astfel de accidente să se mai întâmple vreodată să fie limitată. Cum se face asta? În primul rând, prin faptul că se permit inspecții neanunțate, care nu sunt o rutină. Și se permite prin faptul că oamenii din jurul unei uh, fabrici, unei, uh, unei fabrici sunt, in, uh, sunt uh, informați, uh, se, se obține prin faptul că uh, oamenii sunt informați cât se poate de rapid, pentru că asta le poate salvea, salva viața. Eu cred că uh, Consiliul nu și-a făcut un favor și îmi lipsește un reprezentant al Consiliului la această dezbatere, dar probabil că au lucruri mult mai importante de făcut decât să ne explice nouă de ce această legislație a fost diluată. Aș fi vrut o astfel de explicație. Însă o legislație puternică poate crea și trebuie să creeze și încredere. Încredere în momentul în care urmează să aibă loc, să, să, să intervină noi proiecte mari într-un stat membru. Și cred că o legislație puternică, așa cum ne-a o creează încredere și asta nu se poate face decât cu o cât mai mare transparență, cu o mai bună cooperare și comunicare între autorități și prin faptul că nu permitem să se uh, impună rutina când este vorba de astfel de mari uh, industrii. Vă mulțumim, doamna Gerling, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că sprijinim cu toții acest obiectiv de a preîntâmpina accidente majore care implică cantități de substanțe periculoase. Știu că nu a fost un dosar ușor și știu că au existat discuții aprinse legate de temeiul juridic privind accesul la justiție și informarea cetățenilor. De aceea mă bucur să salut și să mulțumesc echipei implicate pentru tenacitatea lor. E, salut faptul că s-a crescut pragul privind um, cantitatea de substanțe. Nu e ușor să te asiguri că mediul și cetățenii sunt, uh, sunt protejați fără să existe o implicare disproporțională. Aș vrea să îi mulțumesc comisarului pentru declarația de astăzi. Anchetele în timp util sunt utile pentru a înlesni sarcina uh, legiuitorilor și celor care trebuie să ia decizii. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Sonic, un minut și jumătate. Să cu Schimbarea directivei SESA 2 este un pas necesar pentru a preveni uh, accidente cum uh, s-au întâmplat în Franța și în alte părți și care au uh, rezultat în pagube imense făcute în mediul și care au uh, costat foarte mult. Directiva aceasta este importantă pentru că uh, impune anumite responsabilități pentru statele membre și operatori pentru a preveni accidentele și a limita consecințele acestora. Uniunea Europeană ar trebui să facă aceste reglementări din ce ce mai stringente. Revizuirea acestei directive va îmbunătăți coordonarea reglementărilor existente și va Uh, pune capăt legislației duble și controlelor duble. În special, supervizarea ar trebui să fie extinsă la nivelul subcontractorilor, pentru că ei sunt cei uh, vinovați de multe ori. Parlamentul European, care reprezintă cetățenii, ar trebui să poată să se implice complet în procesul de luare a deciziilor și de aceea susțin opinia raportorului că schimbările din uh, reglementarea existentă dar trebuie să se facă prin proceduri legislative ordinare și Parlamentul ar trebui să fie informat în mod regulat în legătură cu astfel de accidente industriale și uh, răspunsurile uh, față de public ar trebui să fie cât mai rapide. Publicul ar trebui să aibă acces la informații corecte legate de pericole și cum să acționeze în cazul accidentelor. Internetul este un instrument bun ar trebui folosit cât mai rapid și ar trebui să lansăm o campanie de informare privind noua clasificare a toxicității substanțelor care amenință viața. Președinte, mulțumesc. Are cuvântul doamna Merkis, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, în urmă cu 12 ani a avut loc o catastrofă majoră legată de o fabrică de artificii. 23 de oameni, asta în Olanda, 23 de oameni și-au pierdut uh, viața. Și trebuie să vă spun că cu acea ocazie au lipsit uh, informațiile, nu se știa exact ce s-a întâmplat. Uh, se știa că activitatea acestei companii e periculoasă, însă nu s-au luat măsuri. Și de fiecare dată când ne confruntăm cu o astfel de uh, catastrofă, se schimbă legea. Însă legea nu e pusă în aplicare așa cum trebuie. De fapt, asta e problema. Eu salut acest proiect de directivă, deoarece e important să știm ce se întâmplă în instalațiile industriale. E vorba aici de încredere. Și faptul că aceste informații sunt uh, puse pe internet e foarte important, deoarece oamenii pot uh, avea acces rapid la, la ele. Problema e că uneori municipalitățile sau autoritățile locale nu sunt suficient de competente pentru a mm, acompania inspecțiile care au loc. Uh, aceste inspecții sunt esențiale, trebuie să aibă loc așa cum trebuie. Serviciile de prevenție trebuie să fie bine informate și să transmită acolo unde trebuie aceste informații. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Arsenis. Un minut. Mulțumesc, uh, domnul președinte, domnule comisar, dragi colegi. Această directivă este una foarte importantă accidentele care implică substanțe periculoase se produc rar, dar atunci când se produc, consecințele lor sunt tragice pentru cetățeni, pentru regiunile uh, vizate uh, și pot afecta mai multe generații. Uh, reușim să îmbunătățim legislația, am reușit să îmbunătățim legislația, dar mai sunt unele puncte pe care n-am fost destul de îndrăznesc. De exemplu, n-am îndrăznit să încorporăm instalațiile offshore rafineriile de petrol în area de aplicare. Din cauza, în ciuda experiențelor tragice cum a fost cea din Mexic și a consecințelor catastrofice pentru economie, mediu și cetățeni. Adesea, cetățenii așteaptă mai mult de la noi, de la instituțiile europene. Și va trebui să uh, ne ocupăm din nou de aceste instalații petroliere și să fim mai coerenți față de cele cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are acum cuvântul oratorilor în procedura intervenției spontane. Doamna Cadema. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar noi în Austria, în 2010, am fost afectați indirect de catastrofa ce a avut loc uh, în Ungaria când a cedat acel dig. De aceea salut uh, propunerea pentru SVSO 3, chiar dacă sunt de acord cu colegul Matias Grote, care spune că uh, încercarea de a dilua această uh, direct, directivă a fost foarte uh, Uh, pregnantă din partea unor state membre. Avem nevoie de această directivă, dar avem nevoie și de asigurarea ei finan- financiară, pentru că nu se poate ca um, costurile să fie suportate de către public. Trebuie să, avem nevoie, trebuie să avem planuri de urgență care să includă populația, să avem planuri de urgență care să vadă o regiune în tot Întreaga viață este chimie, însă chimia periculoasă uh, trebuie să fie uh, îndiguită și această directivă ar fi putut fi mult mai puternică. Vă mulțumesc, doamna Rivazi. Si, Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să le mulțumesc colegilor mai ales domnilor Ader și Zeber pentru munca lor legată de revizuirea directivei Sevezo. E drept că ne gândim cu toții la accidentul de la Toulouse, a ZDF din Franța, pe 21 septembrie 2001. Nitratul de amoniac a explodat, au murit vreo 30 ceva de persoane, 200 și ceva au fost rănite și sunt traumatizate în continuare. Și pagubele au fost enorme și nu Asta nu s-a întâmplat de, în cauza că nu a fost o bună gestionare a riscurilor. E vorba de subcontratați, persoane care nu au fost suficient de bine pregătite. Eu salut rezultatul final, cu excepția câtorva detalii. S-au făcut progrese în ceea ce privește gestionarea riscurilor industriale riscuri în legătură cu care trebuie uh, preveniți cetățenii integrând uh, cerințele din Convenția de la Orhus, um, vom avea o mai bună informare a cetățenilor în condiții transparente și o condiție sine qua non pentru a elabora niște planuri de gestiune a riscurilor eficace. O, un singur neajuns. Nu există um, o cerință de um, evaluare a urmărilor uh, și, din păcate, cred că e un neajuns uh, destul de grav din directivă. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Intrarea în vigoare a acestui regulament, a regulamentului 1227 din 2008, a fost un stimul pentru adaptarea directivei SVSO 3. Se introduce o nouă categorizare a uh, substanțelor toxice. Uh, există trei categorii diferite și există cinci tipuri de expunere la substanțe toxice. Însă lipsesc unele aspecte ce țin de siguranță. Este vorba de lipsa de reglementare a subcontractanților, a furnizorilor. De asemenea, se prevede uh, este, o regle, uh, este prevăzută o reglementare cu privire la depozitarea temporară, um, care este exclus din domeniul de aplicare. De asemenea, o problemă este faptul că statele membre pot face foarte multe derogări. An... Accidentele din anii trecut ne-au arătat că trebuie să fie luate în considerare nu numai riscurile tehnologice, ci și cele ce țin de mediu. De aceea voi susține amendamentele ITRE care încearcă să corecteze lipsurile acestei propuneri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează acum domnul comisar Dali. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte, stimați membri. Este de apreciat acordul asupra nevoii de a avea un astfel de pachet pe care veți vota mâine. Acest pachet de reguli va permite statelor membre să asigure o mai bună implementare a politicilor lor pentru a preveni și controla consecințele accidentelor majore privind substanțele periculoase. Aceste substanțe sunt acum uh, definite conform unor noi clasificări internaționale. Comisia e foarte satisfăcută de rezultatul negocierilor. Îi voi, îl voi informa pe colegul meu, domnul Ianeș Potocnic, despre comentariile din această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie. Președintele, mulțumesc, uh, domnule comisar. Acum dau cuvântul raportorului domnul Seber, vă rog. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această dezbatere ne-a arătat foarte clar că nu suntem, atât, nu suntem mulțumiți 100% cu acest compromis, dar așa este natura unui compromis. Noi am vrut să mergem mai departe, dar ne-a blocat Consiliul. Dezbaterea însă ne-a arătat că buna implementare uh, trebuie să fie accentuată. Este o problemă um, generalizată în legislația de mediu, că avem standarde foarte bune, însă unele state membre sunt laxe în uh, aplicare. Și este important să accentuăm asta astăzi aici, pentru că uh, este în pericol viața oamenilor când trăiesc în apropierea unei uh, astfel de întreprinderi. De asemenea, s-a spus clar că instrumentele pe care le avem la dispoziție, planurile de urgență și așa mai departe, trebuie să fie cât se poate de precise și să implice publicul astfel încât fiecare cetățean să știe ce are de făcut în cazul în care are loc un astfel de accident. Și cred că printr-o bună uh, elaborare a acestor planuri uh, se poate salva viața multor persoane. Și bineînțeles, trebuie să, ca uh, persoanele care lucrează în aceste uh, fabrici să fie bine formate. Uh, Esențială este și câștigarea încrederii în rândul populației, dar și prevenția. Și în ceea ce privește prevenția, gestiunea în uh, întreprindere, dar și la fața locului este esențială. Putem să ne considerăm um, mulțumiți că prin codecizie am reușit să ne asigurăm că Parlamentul este uh, implicat în procedură când va fi vorba de alinierea anexei 1 am reușit să nu fim dați la o parte și la final dați-mi voie să spun, cred că în general compromisul este bun, noi ne-am fi dorit să mergem mai departe, dar în urma uh, întregilor negocieri pe care le-am dus, cred că este un compromis bun. Vă mulțumesc! Domnule Zeber, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru, vă rog. Un, cartonoș, un cartonaș albastru pentru că Um, procedura a fost uh, pentru că s-au exprimat critici. Știu că domnul Zeber a uh, gestionat foarte bine situația și dar aș vrea să-l întreb uh, cum se încheie, care este concluzia acum? Nu am fi putut obține mai multă transparență? dacă um, Consiliul ar fi fost prezent, dacă am fi trecut în a doua lectură, pentru că vom avea un acord în prima lectură. Știu că, Richard, că tu nu mai ai preluat acest raport, dar aș fi vrut să cunosc părerea raportorului. După cum spuneam, dragă Matias Grote, și tu, tu ești președintele Comisiei pentru Mediu și sub egida ta sau fă, se fac lucruri, ar, trebui, ar trebui să se, facă, se fac lucrurile bine. Cred că o a doua lectură nu ne-ar fi adus cu mult mai mult uh, abordarea generală de a, implica, de a implica și Consiliul a fost una bună. Eu mă bucur că mm, Comisia a preluat uh, Um, sugestia noastră de a verifica în mod regulat ce fel de noi substanțe trebuie să fie incluse. Și mă bazez pe domnul comisar Potocnic pentru extinderea uh, domeniului de aplicare a acestei directive. Vă mulțumesc. mulțumesc. Dezbaterea este încheiată și votul va avea loc mâine la ora 12. Acum trecem la declarația vicepreședintelui Comisiei și înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de siguranță privind uh, mutilarea genitală feminilă. În numele doamnei Ashton va lua cuvântul comisarul Dali. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Toate formele de violență bazată pe gen reprezintă o violare inacceptabilă a drepturilor fundamentale și un obstacol